Proiectul definitiv al ordinii de zi a fost adoptat de conferința președinților pe data de 2 septembrie în conformitate cu articolul 137 al regulamentului a va fost uh, distribuit. Iar acum, uh, haideți să trecem la ordinea de zi, cu, în fiecare zi, luni 6 septembrie 2010, În, pe data de 2 septembrie 2010, Comisia pentru Afaceri Juridice a adoptat raportul domnului Rabcai privind cererea de revocare a imunității a domnului Victor Uspachschic. Grupurile politice, în unanimitate, au luat decizia ca acest raport să fie votat mâine în uh, reuniunea plenară de mâine, după amiază, se va vota raportul RAPCAI privind cererea de uh, revocare a imunității domnului Victor Uspaschici. Asta în ce privește ziua de luni. După cum știm, conform regulamentului, în primul rând, ne ocupăm de aceste cereri de revocare a imunității. Dacă există informații sau observații în ce privește ordinea de zi a zilei de luni, s-a prezentat o cerere a doamnei, din partea doamnei Angelilia, domnului Pitela și a mai mult de 40 de membri ai Parlamentului pentru a uh, discuta anticipat uh, cazul lui Sakineh Mohammadi Ashtiani. Uh, deci, uh, până nu joi, ci luni în locul zilei de joi. Aș dori să îi cer doamnei Angelili să prezinte uh, cererea formală. Vă rog, doamnă. Da, în numele doamnei Angelili și al celorlalți semnatari vreau doar să spun că s-au spus aici, nu s-a spus lucruri înțelepte într-un mod autoritar în ce privește cazul tinerei Sakine, însă Bun, sigur au fost și aplaudate cuvintele dumneavoastră și una e, dar una e ce a spus dumneavoastră și alta e o poziție oficială a Parlamentului care trebuie adoptată cât mai curând posibil pentru că destinul acestei femei depinde de hotărârile care vor fi adoptate în următoarele ore. Și sunt din ce în ce mai multe voci care solicită o modificare a deciziei și uh, sigur că din acest cor nu poate lipsi vocea autoritară a Parlamentului European. Din acest motiv vă adresez, uh, dumneavoastră, domnule președinte și uh, tuturor colegilor, cererea de a discuta anticipat cazul Sakineh. Deci de, de joi, în locul zilei de joi, să o discutăm luni. Mulțumesc, domnule. Domnul Mario Mauro a dorit să, să, să prezinte această solicitare. Domnul Mauro, da, mulțumesc, domnule președinte. Intervin cu intenția de a susține această solicitare, fiind uh, conștient de faptul că o Europa, o Europa care să aibă uh, rol de lider atât în pace cât și în război, e o Europa care știe să acționeze la momentul uh, um, potrivit. Știm că uh, e complicat să stabilești agenda Parlamentului, dar în același timp credem că uh, împrejurările ne cer să ne exprimăm în favoarea acestei solicitări și sper că uh, toți colegii vor fi de aceeași părere. Dziękuję bardzo. Chciałem teraz... Da, președintele, da, mulțumesc. Vreau să vă întreb dacă cineva mai dorește să ia cuvântul în, împotriva acestei solicitări dacă cineva are ceva împotriva acestei solicitări. Dacă nu este cazul, ba da, haideți să votăm. Da, vă rog. Sorry, ich würde nur bitten, dass wir auch möglichst bald... Mă iertați, domnule președinte. Vroiam doar să vă rog să votăm cât mai repede pe marginea acestui text, deoarece nu are niciun rost să dezbatem asta și să votăm mai târziu săptămâna asta. Foarte bine atunci. Haideți să votăm. Cine dorește să sprijine moțiunea doamnei Angelili și a domnului Pitela pentru a avea această dezbatere mai devreme? Cine se opune acum? Vă mulțumesc. Cine se abține? Adoptăm această solicitare, această moțiune. Asta înseamnă că dezbaterea privind anunțul Comisiei Europene privind acest caz al doamnei Sakine Mohamed Ashtiani se va face astăzi, la începutul sesiunii noastre, când, după ce vom adopta ordinea de zi în mod oficial. Termenul pentru moțiuni de rezoluție este astăzi la ora 19 pentru amendamente. Iar în ceea ce privește rezoluțiile comune, termenul este mâine la prânz. Deci acestea sunt termenele. Astăzi la ora 7 seara, deci trebuie să înaintați uh, moțiuni uh, de rezoluție sau amendamente, iar mâine avem și un termen la prânz pentru rezoluțiile comune. Votul, dragi colegi, va avea loc miercuri la prânz. Repet, miercuri la ora 12. E vorba de o procedură extraordinară, o procedură de urgență. Dacă există alte propuneri în legătură cu ziua de luni, nu, se pare că nu, nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, așa încât trecem la ziua de zilele de marți și miercuri. Nu mi-au parvenit alte solicitări, dar în ce privește discuția prioritară de mâine, situația Uniunii, Aș dori să iau cuvântul pe scurt să, și să vă spun că e vorba de o dezbatere extrem de importantă care se va desfășura pentru prima oară la Parlamentul European și am dorit ca această dezbatere să aibă loc la Parlamentul European, tocmai pentru că Parlamentul European are un rol foarte important de jucat în ce privește viitorul Uniunii Europene. Deci această dezbatere trebuie să se desfășoare cu mare răspundere, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, trebuie să ne asumăm răspunderea pentru a rezolva multe probleme cu care se va confrunta Uniunea în ultimii ani. Deci cred că noi toți așteptăm și vom aborda această dezbatere cu mare seriozitate. După cum uh, știți, conferința președinților s-a ocupat de această problemă joia trecută referindu-se la foarte slaba prezență în sală la lucrările Parlamentului, inclusiv când uh, e vorba de dezbateri cu caracter interinstituțional. La conferința președinților, care s-a desfășurat acum patru zile, s-a discutat <clears throat> în, amănun- în amănunțime organizarea acestei dezbateri privind uh, situația Uniunii. Era vorba de o discuție inițială, iar mâine vom avea o discuție comună cu întregul Parlament, iar președinții grupul, grupurilor politice au subliniat importanța unei uh, prezențe însemnate în aulă la această dezbatere, pentru că este o dezbatere fără precedent. Și președinții grupurilor politice au spus că nu vor mai fi permise alte reuniuni uh, în același timp. Deci mâine de la orele 9 la orele 11 și jumătate nu se vor desfășura alte reuniuni decât uh, cea plenară. Deci nu se va desfășura nicio altă întâlnire a deputaților, nimic altceva. Uh, tot joia trecută, președinții grupurilor politice au luat hotărârea de a efectua și un control special al prezenței deputaților în aulă. Prezența acestora probabil că va fi controlată prin uh, utilizarea cartelor de vot, aparatului de vot, în trei momente diferite ale, ale dezbaterii. Voi informa biroul președinției, care se va întruni astăzi la orele 18.30. Mă voi adresa acestui birou, pentru că este organul competent pentru a definitiva detaliile acestei proceduri cum putem uh, verifica informațiile, cum putem utiliza informațiile uh, referitoare la prezența în aulă. Indiferent de hotărârile luate de biroul președinției, care încă nu au fost adoptate, aș dori să vă atrag atenția asupra unui lucru. E vorba de o opinie cu caracter. Vă fac un apel cu caracter personal. Este vorba de o dezbatere foarte importantă, uh, privește programul lucrărilor în Uniunea Europeană pe următorii ani. E un punct foarte important, uh, situația în Uniunea Europene, așa că fac apel la dumneavoastră să participați la această dezbatere. Este o dezbatere importantă și este important să participați inclusiv pentru imaginea Parlamentului European Trebuie să ne asumăm răspunderea viitorului Uniunii Europene și vă mai spun că încă nu au fost adoptate decizii privitoare la prezența sau absența deputaților în plen. Doar biroul președinției poate adopta astfel de discuții, astfel de hotărâri, mă scuzați, în conformitate cu regulamentul nostru. Vă rog. E, eh, colega Poselt, număr... Domnul Poselt 749. sind frei gewählte Abgeordnete und setzen nach bestem Wissen und Gewissen unsere. Domnule președinte, noi suntem niște deputați uh, aleși și în mod liber și cred că noi trebuie să ne stabilim prioritățile. Eu hotărâsem deja să particip la dezbaterea de mâine și așa voi face. Însă vreau să vă spun foarte clar, dacă se va face vreo verificare electronică mâine privind prezența noastră, nu voi participa. Și dacă astfel de măsuri sunt luate de administrație, eu voi părăsi sala în timpul dezbaterilor. Deci intenționam să, ven, să vin mâine dimineață, însă astfel de metode nu sunt demne de un parlament ales în mod liber. Dziękuję bardzo. Mulțumesc. A cerut cuvântul domnul Ladford, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu domnul Posselt. Ce mai tragic e că vă dați un autogol aici. Eu v-aș fi respectat autoritatea și leadership-ul. Eu intenționam să fiu prezentă la această dezbatere și mâine, dacă voi veni, nu voi participa la niciun vot electronic, vă spun clar. Cred că dumneavoastră ați uh, pătat reputația Uniunii Europene și chiar pe cea a președintelui Barroso. Și sper că uh, biroul nu va ține cont de această uh, sugestie făcută. Dacă se vor lua astfel de măsuri, oamenii vor crede că deputații sunt în sală doar pentru că sunt plătiți să-l asculte pe Barroso. Practic, vă tăiați craca de sub picioare și sunt mirată de faptul că la biroul uh, conferinței președinților s-a luat o astfel de, s-a făcut o astfel de sugestie. Ja już apelowałem o... Mulțumesc foarte mult. Am făcut un apel la dumneavoastră să fiți prezenți la această dezbatere și de mai multe ori în trecut. Văd deja că dezbaterea va fi aprinsă și indiferent de decizia pe care o va lua biroul, sper că toată lumea va participa. Domnul Dolă, cel domnule președinte, e adevărat că în conferința președinților am decis și mă simt răspunzător Chiar dacă n-am putut să fiu prezent personal, îmi asum responsabilitatea. Sunt două aspecte. Mai întâi, în conferința președinților am propus decizii și vă spunem când e o reuniune de grup, reuniunea grupului, la mine ca și la alte grupuri politice, cu colegii pe care i-am consultat, nu au fost de acord cu decizia pe care o luase, poate cu prea mare viteză în conferința președinților. Așadar, eu vă propun să fie la birou să se analizeze încă o dată între președinții de grupuri prezenți și probabil toată lumea o să ceară modificat, dar când vrei să schimbi ceva, nu e așa de ușor să treci de la vorbe la faptă. Acesta e primul aspect, domnule președinte. Al doilea, vreau să vă reamintesc, dragi colegi, de câte ori am avut dezbaterea cu președintele comisiei. Putem să fim de acord cu el sau împotriva lui, dar erau 27 comisari care au venit aici plus președintele. Și când e dezbaterea, da, sunt cei 27 comisari, de obicei sunt prezenți, și președintele Barroso care vorbește și aici sunt responsabilii șefii de grupuri și sala în rest e goală. Iată de ce îl sprijin pe președintele Parlamentului să nu se aplice ce am uh, gândit la conferința președinților, să revedem, să rediscutăm în diverse grupuri politice și să aplicăm vechea metodă, dar să cerem tuturor membrilor să dea dovadă de responsabilitate pentru dezbaterea importantă de mâine cu privire la Europa aici, în această sală. Deci, mâine dimineață, mulțumesc și solicit o analiză înțeleaptă din partea biroului, poate cu mai mare înțelepciune decât a președinților de grup prezenți aici și vom continua, desigur, dezbaterea democratică și așa o să avansăm. Vă mulțumesc foarte mult! Dziękuję bardzo, koleżanki. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Cred că am menționat deja că biroul va discuta această chestiune peste o oră. Sunt convins că biroul va cântări argumentele pro și contra și de toate comentariile exprimate de dumneavoastră aici. Desigur că nu se menționează acest lucru în regulile de funcționare internă. N-aș vrea acum să prelungesc această dezbatere. Tratez această chestiune cu extrem de mare seriozitate și o vom discuta în această seară. Va exista o altă conferință a președinților și peste trei zile, joi. Deci vă rog să lăsați organismele competente să analizeze chestiunea și vor exista decizii preliminare luate de birou în această seară, aș dori ca dumneavoastră să nu vă prezentați acum comentariile, vă rog să vă abține, știu ce obiecții aveți. Aș vrea să vă propun să ne oprim cu această dezbatere acum. Am auzit cu toții aplauzele după primul comentariu împotriva acestei idei și cred că știm care sunt obiecțiile de bază pe care le-ați prezentat. Aș vrea să încheie acest punct cu acest apel pe care vi-l adresez, ca dumneavoastră să fiți prezenți mâine la ora 9 dimineața. Am dorit să fie o sesiune solemnă. Am dorit ca această discuție să fie serioasă, responsabilă, ca să prezentăm imaginea Parlamentului care să corespundă cu așa cum vrem să fim percepuți. Vom discuta viitorul Uniunii, deci vă adresez din nou apelul de a fi prezenți aici în sală mâine la ora 9 dimineața. Bun? Nu au existat alte moțiuni sau solicitări. Există un singur comentariu despre ziua de joi. În conformitate cu decizia adoptată acum un minut de către Parlament, vom uh, avea mai devreme dezbaterea în legătură cu soarta doamnei Sakine Mohamadi Ashtiani. O vom avea imediat. Deci cu aceste modificări, ordinea de zi a fost adoptată. Domnul Spironi. Mulțumesc, domnule președinte, nu vreau să redeschid dezbaterea privind controlul prezenței mâine dar și în urma intervenției domnului Dol, după cum calendarul sau de zi poate fi modificat de plen, eu solicit ca plenul să poată vota inclusiv uh, asupra hotărârii conferința președin... conferinței președinților, eventual pentru a o modifica. Putem vota și mâine spune președintele, eu propun să așteptăm decizia biroului președinției. Haideți să așteptăm până mâine. Bine, și acum trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Și este vorba despre raportul colegului nostru Pablo Salva Videgain și raportul se referă la